Welcome to everybody. If you can please take the, your seat, please. Bun venit, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Și cei care trebuie să vină la prezidiu, vă mulțumesc. Nu Voi continua în italiană. Aș dori în primul rând să le urez bun venit oaspeților noștri, experții care ni s-au alăturat astăzi pentru a aborda această temă care ne este atât de dragă și e vorba de distrugerea și traficul de bunuri culturale în multe țări din lume, în special în Siria și în Irak. Însă, pentru început, aș dori să îi rog pe colegi ca în baza ordinii de zi să vedem dacă au obiecții vis-a-vis de ordinea de zi, dacă nu se consideră adoptată, de la același lucru și în ceea ce privește procesele verbale ale reuniunilor precedente. Și iată că putem trece. Sur una, un attimo soltanto. Nu, ganz... Ah. O clipă. Ganz kurzer să Îmi permiteți un scurt comentariu la reuniunea coordonatorilor, traducerea în germană a formului de guvernanță um, a internetului nu pare a fi prea reușită. Și aici uh, vorbitoarea solicită o mică modificare. Fără dar și poate, spune președinta. Cu această precizare putem trece la punctul 3. Vă informez că franceză, germană, italiană, engleză, daneză, greacă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, maghiară, polonă, malteză, bulgară și română sunt limbile uh, regimului lingvistic. Și Vrem de asemenea să vă mai comunic că în documentele de ședință veți găsi un scurt raport în engleză cu privire la misiunea care a avut loc la Amfipolis în perioada 17-19 iunie. A fost o delegație a Comisiei de Cultură în Grecia și iată că este o importantă coincidență faptul că astăzi facem o informare în această privință, pentru că colegii care ne-au fost alături în această vizită importantă așa au făcut treaba din plin, amintind că patrimoniul cultural și valorile fundamentale pe care le reprezintă în Grecia în Europa trebuie considerate împreună cu multe alte chestiuni și în lumina acordului la care s-a ajuns cu greu astăzi și care permite, iată, o posibilitate de a da speranță poporului grec, chiar dacă cu sacrificii, uh, iată, este un lucru pozitiv. Iată, deci că am trecut peste un hop uh, dificil care risca să compromită viitorul poporului grec, dar și viitorul Europei. Ne-am permis să fac aceste considerații și acum vă propun să trecem direct la audierea noastră și înainte să vi prezint pe cei patru experți, aș dori dar pe scurt să punctez câteva lucruri. E prezentă și comisia, sper că și Consiliul, pentru și este important pentru că e nevoie de o acțiune strategică comună. <clears throat> Toți avem în minte uh, imaginile polițiștilor din ISIS care ard uh, cărți importante în uh, Irak și de asemenea atacurile de la Mosul, de asemenea și faptele petrecute în Afganistan, uh, sau la Gatra, Nimru, Timbuktu și Palmira, unde acel leu simbolic a fost distrus, dar mai ales uh, au fost ucise 300 de persoane care au încercat să apere Palmira. Suntem în fața unui dezastru umanitar, pentru că este vorba și de vieți omenești, nu putem uita acest lucru. Știm că doar din Siria sunt 10 uh, milioane de refugiați și mii de victime o situație dezastroasă unde zeci de mii de persoane au luat calea exodului și ajungem, iată, după această introducere, la tema patrimoniului cultural care este supus distrugerii și care devine irecuperabil în rezoluția pe care am prezentat-o în plen și care a fost adoptată cu o mare majoritate de voturi, s-au asumat angajamente și Comisia și Consiliul, chiar că știm că nu prea avem pârghii în această privință, însă s-a spus acolo că atunci când se pierd vieți omenești, se violează un element fundamental a conviețuirii noastre, dar atunci când se distruge patrimoniul cultural, se distruge umanitatea este un aspect care trebuie subliniat. Și vă aduceți aminte că în aprilie, în rezoluția noastră, am solicitat ca toți actorii implicați să se angajeze și salut astăzi în pe reprezentantul UNESCO la Bruxelles, pentru că vă aduceți aminte, am întâlnit-o și pe Irina Bucova, cu care ne vom reîntâlni în septembrie pe altă temă în comisia noastră și și susținem și campania United for Heritage, care a fost anunțată pentru sensibilizarea întregii lumi pe această temă. De asemenea, rezoluția Consiliului de Securitate a ONU cu privire la stoparea vânzărilor uh, bunurilor care provin din Siria și Irak Există un instrumentar internațional de protejare, de prevenție, există și o obligație a comunității internaționale de a interveni și în partea de <clears throat> restaurare și de recuperare. Și avem și poziția UNESCO din 1970 vis-a-vis -vis de importul și exportul ilicit de bunuri culturale și respectiv interzicerea acestuia și trebuie de asemenea să ne gândim și la alte acțiuni, de pildă să avem o bază de dată comună a bunurilor și siturilor culturale. Astăzi avem o bază de date importantă, uh, baza Leonardo, care a permis să recuperăm un milion de bunuri culturale și care a fost activată de carabinierii din Italia și este nevoie de coordonare între instituții și planuri de acțiune. Vă aduc aminte că la Rabat a avut loc adunarea parlamentară uh, mediteraneană, unde s-a decis ca și parlamentele și instituțiile aferente și cele internaționale să se angajeze împreună pentru un fel de plan de acțiune pentru a-și coordona eforturile. știm că Uniunea Europeană dispune uh, prin directivele uh, sale de pârg în ceea ce privește exportul și circulația bunurilor. Dar așa cum a spus și Comisia Europeană atunci când a discutat rezoluția noastră în plen, e în studiu uh, posibilitatea propunerii unei directive și în ceea ce privește importul, pentru că aici nu există legislație în această privință. De asemenea, trebuie să încercăm să susținem conștientizarea uh, persoanelor în ceea ce privește această temă importantă și uh, mă gândesc aici și la activitatea arheologilor care și-au riscat viața pentru a proteja bunuri culturale în uh, Uh, Siria și de asemenea trebuie să solicităm ca uh, căștile albastre să-și amplifice activitatea și în ceea ce privește protejarea bunurilor culturale. Și aici aduc aminte și de carta care s-a adoptat la nivel internațional, pentru că atunci când este vorba de catastrofe naturale, nu e vorba aici, e prevăzut ca aceștia să acționeze și pentru protejarea bunurilor culturale, la fel cum se face în protejarea vieților și a, um, a, um, imobilelor. Trebuie așadar să, așa cum am a, um, subliniat în rezoluție, să uh, luăm măsuri, pentru că este vorba de o curățire culturală, uh, ceea ce face ISIS, este vorba de o crimă împotriva umanității. Și știm perfect că Uniunea Europeană este de mai multă vreme primul susținător în ceea ce privește cooperarea culturală, susținerea pentru restaurare și modernizare și digitalizare cu aceste țări. Dar, de asemenea, trebuie să se formeze operatorii, de asemenea, trebuie să facă schimb de informații și, de asemenea, e nevoie de o colaborare și cu Interpolul, care face foarte mult în această privință. Acum uh, vom da cuvântul interlocutorilor noștri, însă v-aș uh, ruga un lucru. Așa cum s-a decis în Comisia de Cultură, vrem să facem o distinție între cele două paneluri din întâlnirea noastră. Primul, care vizează distrugerea bunurilor culturale, Aici va trebui să vedem dacă dreptul internațional este adecvat sau nu, ce trebuie făcut și cea de-a doua parte este destinată uh, traficului și comerțului ilicit de bunuri culturale și, în final, vom avea și o intervenție video din partea profesorului Mamun, care din Abdul Karim, director general al Muzeului de Antichități din Siria și care, din păcate, nu poate fi prezent astăzi aici, care a primit uh, premiul UNESCO pentru întreaga sa activitate, pentru eforturile sale de protejare a patrimoniului sirian în cursul actualei crize. Și acum voi da cuvântul interlocutorilor noștri, începând cu profesorul Federico Lențerine, profesor de drept internațional la Universitatea din Siena, specializat pe um, comerț cu bunuri culturale. Aceste organizații internaționale pot interveni în um, cazul unor distrugeri apelând și la responsabilitatea noastră de a proteja. I-aș ruga pe toți uh, invitații să respecte timpul alocat de 8 minute. Știm uh, că este greu, dar uh, va trebui să facem acest lucru. Vă rog. Sure. Uh, because for me it's a... Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Cultură din Parlamentul European pentru faptul că m-a invitate aici. Doamna Costa deja mi-a făcut o prezentare și sunt sigur că sunteți deja familiarizați cu pozele pe care le veți vedea alături de uh, uh, prezentarea mea. Astfel veți, vă va fi mai clar despre ce vorbim și ce se întâmplă. În termeni legali, știm că atunci când distrugerea proprietății Uh, culturale și ar, ar, arhitecturale, atunci când nu este vorba de obiective militare, este o crimă împotriva umanității. Doamna Costa a subliniat pe lângă faptul, că pe lângă faptul că e nevoie de a considera acest act o crimă, trebuie să fie o crimă împotriva umanității. Iar acest lucru este susținut de uh, jurisprudență și din cazul uh, Tribunalului Penal uh, pentru Iugoslavia. Aici ținta nu este doar patrimoniul cultural în sine, ci și comunitatea, oamenii care se reflectă, se regăsesc în acel patrimoniu cultural. Așadar, atacatorii doresc să, distruge identitate, să distrugă identitatea culturală a acestor uh, comunități. De asemenea, conform dreptului internațional, distrugerea patrimoniului cultural este o dovadă, poate fi considerată o dovadă a dorinței de a uh, Uh, realizat genocid sau epurări culturale. În ultimul rând, doamna Costa a vorbit despre rezoluția uh, Consiliului de Securitate al ONU. Consiliul de Securitate al ONU a spus că distrugerea patrimoniului cultural constituie o amenințare la adresa păcii și securității mondiale. Acest lucru este important deoarece înseamnă că intră în competența Consiliului de Securitate al ONU însuși. Acestea fiind spuse, deci înțelegând că este vorba de o crimă internațională, rezultă că statele au o responsabilitate, responsabilitatea de a proteja ființele umane, de a proteja populațiile împotriva distrugerii patrimoniului cultural. În termen general, putem spune că responsabilitatea de a proteja se aplică în primul rând asupra teritoriului unui stat. Însă în momentul în care un stat nu poate sau nu dorește să își apere uh, patrimoniul cultural, respectiv populațiile, de distrugerea patrimoniului, atunci există o responsabilitate colectivă din partea comunității internaționale, ca un întreg. Comunitatea internațională are responsabilitatea de a ajuta un stat și, de asemenea, are responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare, de diverse feluri, de, de diverse tipuri, în așa fel încât să prevină și să oprească distrugerea patrimoniului cultural. În termeni generali, responsabilitatea aceasta se traduce în trei scenarii diferite. În primul rând avem responsabilitatea de a preveni apoi responsabilitatea de a reacționa și, în ultimul rând, responsabilitatea de a reconstrui. Având în vedere cazul specific al distrugerii uh, proprietății culturale, în această perioadă la care ne referim și la chestiunile la care ne referim legate de ISIS, Daesh, trebuie să înțelegem că este un fenomen recurent multe grupuri și multe societăți din întreaga lume și în, pe parcursul istoriei au uh, înfăptit astfel de acte. Deci există nevoia de a găsi soluții. În acest caz particular, distrugerea patrimoniului cultural, este important să subliniem următorul lucru. În primul rând, avem responsabilitatea de a reacționa împotriva actelor de distrugere care se înfăptuie, înfăptuiesc la ora actuală în teritoriile ocupate de către ISIS-Daesh. Putem presupune că nici un efort diplomatic nu e probabil să convingă ISIS să își uh, înceteze actele criminale. Știu că voi fi foarte dur când spun asta, dar singura soluție posibilă ar fi o intervenție militară. aceasta ar fi legitimă din punct de vedere al dreptului uh, internațional dacă ar fi autorizată de Consul de Securitate ONU. Am văzut că există o amenințare la adresa păcii, așadar, Consiliul de Securitate este competent să autorizeze o intervenție militară. În acest sens, rolul organizațiilor internaționale, mai ales al UE și al statelor sale membre, ar fi de a face lobby pe lângă Consiliul, Consiliul de Securitate ca să-l convingă să ia o astfel de decizie, care este de altfel foarte delicată. Trebuie să nu uităm faptul că dacă Consiliul de Securitate nu, poate, nu reușește să își asume oarecare responsabilitate în acest caz, atunci adunarea generală a ONU ar putea să autorizeze o intervenție militară în cadrul principiilor în rezoluția United for Peace 377A din 1950. Mai trebuie să fac o observație destul de importantă. Știm cu toții foarte bine că ISIS-Daesh ar dori să își extindă ocupația nu doar asupra teritoriilor unde se află la ora actuală, ci și asupra unor teritorii care la ora actuală uh, au probleme, de exemplu Egiptul sau Tunisia. Așadar este important ca organizațiile internaționale și mai ales Uniunea Europeană să ia măsuri în așa fel încât să prevină ca situațiile din Siria, Irak și Libia să se extindă și să fie reproduse în alte țări. Este extrem de important acest lucru. Cred că acesta este problema vis-a-vis -vis de care Uniunea Europeană ar putea juca cel mai important rol. Aici nu vorbim despre acțiuni militare, ci vorbim despre prevenire. Așadar, există foarte multe posibilități, foarte multe măsuri pe care UE le-ar putea lua, în așa fel încât să prevină continuarea distrugerii patrimoniului uh, cultural în teritoriile menționate. Aceste măsuri ar putea veni sub diverse forme, de exemplu, inițiative de planificare, programe de creștere a conștientizării și în rândul mediei, bineînțeles, și mai ales în cadrul uh, societății civile, măsuri educaționale țintite mai ales către creșterea uh, simțului de responsabilitate în rândul comunităților locale vis-a-vis -vis de prezervarea patrimoniului cultural, antrenarea de experți, de personal militar, antrenarea poliției, oficialilor uh, din domeniul judiciar toate, toți acești actori trebuie să primească informațiile necesare la timp. De asemenea, Uniunea Europeană poate sprijini organizațiile internaționale, de exemplu Curtea Penală Internațională. Este extrem de important să fie identificați, capturați și judecați responsabilii cu distrugerea patrimoniului cultural. De asemenea, ar fi important să fie consolidată cooperarea dintre UE și alte organizații internaționale, mai ales UNESCO. De asemenea și uh, organizații regionale, de exemplu Liga Arabă, care este competentă pe acel teritoriu. Și nu în ultimul rând, acțiuni concrete, e nevoie de acțiuni concrete pentru a preveni ca ISIS-Daesh să își uh, re, să aibă mai multe arme la dispoziția sa știm foarte bine că fără arme nu pot face nimic, nu își pot continua distrugerile. Așadar, în concluzie, se pot face foarte multe lucruri, însă trebuie să luăm măsuri acum. Dacă dorim să prevenim și mai multe pierderi ale patrimoniului cultural al, uma, al omenirii, după cum a spus doamna Coste, se vorba de omenire aici, trebuie să luăm măsuri acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Profesore, perché lei ci ha Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați adus aminte de o responsabilitate foarte serioasă, dar și de o chestiune urgentă și resimțim și noi acest uh, sentiment de urgență, dar și concomitent și de impotență pentru că nu putem uh, interveni și actorii implicați, sigur, sunt uh, cu toții de acord în această privință, dar uh, vom uh, ajunge mai târziu la această dezbatere. Acum voi da cuvântul domnului Stefano De Caro, director general al uh, Centrului Internațional pentru Studiul uh, și Conservarea și Restaurarea Uh, bunurilor um, culturale. Este vorba de ICC-ROM, un acronim bine cunoscut, o agenție internațională care se ocupă de formarea și capacitarea operatorilor care au de-a face cu patrimoniul cultural în întreaga lume. Însă colegul nostru ne va putea explica mai bine în ce uh, măsură ICC Rom este um, implicat și ce sugestii ne poate da pentru activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Voi vorbi în italiană pentru că va trebui să sintetizez cât mai bine textul uh, meu. Ce este ICCROM? Este o organizație interguvernamentală și care este și ca și ICCROM uh, sau spre deosebire de CIOM, deci, care este o asociație profesională, aceasta este o organizație interguvernamentală. Este vorba de 134 de state membre participante creată de UNESCO în 1956 prin intermediul unei rezoluții de creare a unei agenții independente de UNESCO, dar care să acționeze în conformitate cu logica mandatului UNESCO. Este o organizație respectiv o agenție pentru formarea specialiștilor care se dedică conservării și restaurării patrimoniului. După cum vedeți, sediul se află în Italia din 1958 și de anul trecut are de asemenea și un birou regional care a fost deschis în Emiratele Arabe și anume în Sharjah, birou care are competențe pentru statele arabe este um, un lucru important pentru că sporește capacitatea de acțiune de care dispunem în aceste țări. ICC Rom a desfășurat o activitate importantă în multe regiuni, dispune de programe internaționale, dar și regionale și uh, unul dintre cele mai importante, de pildă, este cel pentru Africa. E vorba de școala pentru patrimoniul african, prin pe care noi o susținem printr-un fond special creat de mulți ani. Um, Iar această școală a fost recunoscută recent de Uniunea Panafricană ca un organism de interes panafrican și are sediul în Benin. Bugetul ICC Rom, ca cel al UNESCO, este compus dintr-o cotă plătită de toate statele membre, la fel uh, ca și în cadrul UNESCO și a Națiunilor Unite, iar 30% uh, din fonduri vin din uh, mijloace extrabugetare. Este guvernată agenția de o adunare generală și are de asemenea un consiliu de administrație și o structură operativă foarte uh, zveltă, 34 de persoane în momentul de față. Această structură uh, ne obligă să colaborăm, pentru că nimeni dintre noi nu poate fi expert uh, pe tot și pe toate. De aceea colaborăm cu centre, universități, institute naționale care dispun de cele mai bune competențe în ceea ce privește protecția patrimoniului cultural, fie că e vorba de conservare, fie că e vorba de uh, prevenție a riscului. În momentul de față am, ne-am structurat pe trei uh, părți, uh, comunicare, patrimoniu mobil și imobil. Misiunea este de a contribui la conservarea și restaurarea patrimoniului cultural în întreaga lume, promovând condițiile necesare pentru acest lucru. <clears throat> La început a fost vorba de patrimoniu înțeles ca uh, patrimoniu material și asistență tehnică, dar pentru ca patrimoniul să se poată conserva, trebuie să există o comunitate care să vrea acest lucru și de aceea, pe lângă formare, acum avem și uh, construirea de capacități de a uh, construi o comunitate care să dorească și să poată să facă această conservare. În uh, cursul acestei crize am văzut că mulți luptători uh, străini în Siria, Irak și așa mai departe provin din țări europene sau respectiv țări occidentale. Și acest lucru creează o problemă în sensul că arată că există o carență în sistemul nostru educațional sau de creare a capacităților, pentru că, evident, nu am fost în stare, în cursul ultimelor decenii, să facem acest lucru. Am reușit să creăm competențe tehnice în ceea ce privește conservarea, dar nu am reușit ca emigranții, cei săraci, să considere patrimoniul ca ceva ce le aparține și care integrează și îi face să fie o comunitate ideea patrimoniului universal, ca și ideea uh, crimei împotriva uh, umanității, are caracter uh, universal. Crimele de la Mostar sau Mosul nu. Aici nu s-a opus uh, comunitatea. Pentru că, sigur, dacă cineva distruge ceva, o face numele unei părți a societății împotriva altei părți a societății. Este opusul ideii de umanitate ca proprietară a bunului. De aceea, integrarea patrimoniului în educație reprezintă astăzi unul din punctele esențiale ale formării profesionale. Profesionistul nu mai este doar uh, tehnicianul, um, arheologul și mai departe, ci Actorul implicat în conservare uh, este de asemenea și acționar al patrimoniului. Deci, din acest punct de vedere, formarea devine fundamentală. Ce se poate face? Sigur, există declarații în acest sens, care, pe lângă aspectul politic, permit să aducă în, în cazul unui consens general organizații precum uh, uh, state arabe, cum a fost cazul unui ministru arab care a făcut o declarație și de doamna Mogherini a făcut o declarație la Palmira. E vorba de lucruri fundamentale, însă pot fi făcute și lucruri concrete sau se desfășoară deja, precum observatorul cu privire la patrimoniul cultural care după cum vedeți, a fost uh, creat de UNESCO cu colaborarea ICRO, MICOMOS și așa mai departe. Alte inițiative importante. Inițiativa ASOR, Școala Americană de uh, Cercetări Orientale, apoi uh, un fond uh, pentru monumente care au pus la dispoziție uh, un inventar uh, digital conferința Victoria and Albert împreună cu um, Universitatea Yale, Cultura în criză și Germania cu proiectul Patrimoniul Sirian și alte inițiative de același tip. Apoi mai există și proiectul UNESCO-UE, UE a finanțat un proiect uh, important la UNESCO care este care vizează protejarea patrimoniului cultural sirian, în cadrul căruia mai există și o serie întreagă de acțiuni pe care le desfășurăm la Rom. Unul din cazurile emblematice a fost, de pildă, crearea acestei echipe de salvatori de prim ajutor, adică cine intervine uh, în urma unei catastrofe. Poate fi vorba de catastrofe umane și, prin urmare, am făcut un curs în Italia pentru formarea formatorilor. Experiența ICC Rom este de tip avalanșă. Noi formăm formatorii care, de, la rândul lor, formează alte persoane. Abel Hamid, o persoană din Egipt, Egipt și-a creat o echipă de salvatori și uh, s-au uh, aflat în Cairo în momentul în care s-a uh, detonat acea bombă la uh, muzeul din Cairo și au putut să intervină pe loc, ceea ce a convins guvernul egiptean să creeze alte astfel de echipe locale. Și uh, astfel acționăm noi, în special cu fonduri europene. De asemenea și la Beirut am făcut astfel de cursuri de formare pentru funcționarii din Beirut, de asemenea în Yemen, Tunisia și așa mai departe. Vroiam să mai reamintesc acest lucru pentru că se leagă de o acțiune pe care a întreprins-o Europa. E vorba de o lege adoptată de Congresul Statelor Unite care a creat o nouă o figură responsabilă în cazul unor calamități naturale care să fie autorizată să îndepărteze restricțiile cu privire la importuri. Și interesant este că și Europa a făcut același lucru prin modificarea legislației speciale adoptată după sancțiunile pentru Siria și se modifica o dispoziție a legislație pentru a permite importurile în cazuri de urgență. Organizațiile um, din acest tip uh, pot crea și liste roșii care sunt foarte utile pentru că oferă uh, posibilitatea de a stabili un inventar care trebuie urmărit. Și un ultim aspect. Vedeți că avem 11 milioane de refugiați, printre care 4 milioane doar în țările vecine, doar în cazul Siriei. Să mai, ne mai vorbim de cei din Libia. Acești refugiați au nevoie nu de îmbrăcăminte și hrană, ci și în interesul nostru trebuie să adăugăm și această dimensiune de patrimoniu cultural. nu e vorba doar de statui și coliere, ci patrimoniul cultural al satelor din care provin. S-au inventat în Uniunea Europeană muzeele uh, sătești. Așa e nevoie și în cazul Siriei să se creeze astfel de muzee a gospodăriilor uh, tradiționale, pentru că acest lucru sfărâmă acest uh, lanț al, uh, sau oprește acel lanț al distrugerilor. Președinte, îmi cer scuze că a trebuit să vă întrerup, dar vis-a-vis -vis de ultimul aspect pe care l-ați menționat, cred că ne-l putem însuși și noi, în special când este vorba de educație. Și am avut de asemenea un seminar în ceea ce privește educația în situații de urgență și și acolo a apărut această temă. Și acum are cuvântul domnul Gilles Dutetre, uh, jurist uh, în cadrul Curții Penale Internaționale de la Haga. Și Iată că analizăm acest crimă împotriva umanității și din altă perspectivă. Dânsul ne va ajuta să înțelegem, sau cel puțin va încerca să ne explice mai bine, că e vorba nu doar de acțiuni de război, ci și de o uh, crimă împotriva umanității. Vă rog. Présidente, je Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Distrugerea bunurilor culturale are consecințe grave pe termen lung, dar reprezintă și o problemă de securitate imediată. Și am să vă citez aici um, un citat uh, pe care l-a avut doamna Irina Bocova pentru New York Times în 2012. Însă spunea că cultura se află în prima linie a conflictelor, este o țintă deliberată care alimentează ura și blochează reconcilierea. Iată de ce trebuie să vedem patrimoniul cultural ca o chestiune de securitate internațională. Așa cum spunea doamna Bocova, problema care se pune este cum o facem. Și răspunsurile sunt multiple, însă ele uh, sunt complementare și aici intervine dreptul uh, penal internațional și Tribunalul Penal Internațional, care este o instanță permanentă cu un rol specific, un rol care este câteodată singurul rol pe care îl poate juca. Nu vă va surprinde dacă vă spun că de mai mulți ani distrugerea bunurilor culturale face parte integrantă din strategia biroului procurorului de la TPI. Iată, aceasta este politica penală pe care o avem și aceasta se justifică prin următoarele trei considerațiuni. În primul rând, s-a constatat lista distrugerilor se întinde din ce în ce mai mult. În al doilea rând, distrugerea bunurilor culturale reprezintă o crimă în conformitate cu statutul de la Roma și aceasta este explicit vizita, vizată în statut. În al treilea rând, este esențial ca autorii crimelor să fie urmăriți în justiție, pentru că doar în felul acesta se poate da viață statutului de la Roma și se poate arăta cât de importantă este această chestiune pentru comunitatea internațională. Însă, pentru a-și realiza acest mandat, Curtea are nevoie de o adevărată sinergie cu celelalte instituții, organizații și state și vreau să mulțumesc în numele doamnei procuror Bensuda pentru invitația de astăzi pentru a participa la conferința dumneavoastră. Ne-ați întrebat uh, să ne spunem punctul de vedere în legătură cu crimele de război și crimele împotriva umanității și acțiunile posibile ale Curții Penale Internaționale în cadrul distrugerii patrimoniului cultural. Statutul de la Roma, care instaurează acest patrimoniu, oferă temeiul juridic necesar pentru a urmări în justiție aceste delicte. În primul rând este vorba de o crimă de război în conformitate cu statutul articolul 8 al statutului de la Roma, de asemenea uh, o crimă contra umanității în conformitate cu articolul 8 și problematica distrugerii bunurilor materiale are legătură și cu genocidul, care este și el prevăzut în statut. Și am să încep cu crimele de război. Pentru a exista o crimă de război trebuie să existe un conflict armat. Știți că există două tipuri de conflicte armate, unele internaționale între state și altele interne care opun forțe guvernamentale cu alte grupări armate sau grupări armate între ele. Nu am să intru în detaliu asupra definiției, dar există o diferențiere legală și fundamentală esențială pentru noi. Și într-un caz și în celălalt, uh, infracțiunile care pot fi urmărite în justiție sunt diferite. În ambele cazuri însă, bunurile culturale beneficiază de o protecție generală, să zic așa, pentru că intră în categoria generală a bunurilor cu scopuri civile și de o protecție specială, pe de altă parte, pentru că au specificitatea de a fi bunuri culturale. Am să intru acum în detaliu pentru a vă da exemplul conflictelor armate internaționale, pentru a vedea felul în care, combinând protecția generală și specială, putem urmări uh, uh, în justiție aceste delicte. Articolul 8.2b9 califică drept crime de război următorul lucru și citesc să dirigezi, dirigezi în mod intenționat atacuri față de clădiri consacrate religiei, învățământului artei, științei sau acțiunilor caritative, monumente istorice, spitale, locuri unde bolnavii sau răniții sunt adunați, atâta timp cât aceste clădiri nu sunt obiectiv militar. Am încheiat citatul. În primul rând, articolul se referă la lansarea unui atac, deci nu e nevoie ca atacul să aibă succes. Nu e nevoie să existe consecințe efective în urma atacului. A doua chestiune concretă. Articolul reprimă atacurile față de monumentele istorice. Statutul de la Roma nu oferă o definiție pentru acest monument istoric. Este de ajuns ca clădirea să aibă un caracter istoric. Iată de ce înscrierea unei clădiri, a unui sit, pe lista patrimoniului mondial, pe lista UNESCO, de exemplu, nu face ca ipso facto acel monument să fie istoric în conformitate cu articolul 8, dar este o indicație puternică pentru ca acel monument să fie considerat istoric. Și există exemple de jurisprudență de la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie în acest sens. A treia clarificare la același articol. Acesta vizează atacurile împotriva clădirilor consacrate arte. E clar că muzeele sunt astfel de clădiri, dar ce se întâmplă dacă e vorba doar de operele din acest muzeu care sunt atacate? O interpretare rezonabilă a acestui articol ar arăta că monumentul atacat este și un muzeu, pentru că muzeul fără conținut nu înseamnă nimic. Iată deci ce fac aceste articole din statutul de la Roma. E vorba aici de protecția specifică în cazul conflictului armat internațional, la care se adaugă protecția de tip general, pentru că bunurile culturale intră și în categoria bunurilor cu caracter civil. Și am să menționez foarte rapid alineatele 2, 4, 6, 13 și 16 de la 8.2b din statutul de la Roma, în special uh, alineatele 13 și 14 care se referă la um, Uh, jefuirea unui oraș, a unei localități sau a bunurilor inamicului. Deci nu se menționează bunurile culturale, însă bunurile culturale pot fi diseminate în orașe și localități și, prin urmare, pot fi protejate. Aceeași structură a acestor uh, prevederi o avem și pentru conflictele armate interne, de exemplu Mali 2012, protecție specifică și generală, chiar dacă numărul de prevederi care se referă la bunurile cu caracter civil sunt uh, mai reduse decât uh, cele pentru bunurile culturale. Iată deci uh, crimele de război. Ce se întâmplă însă cu distrugerea de bunuri culturale care poate reprezenta o crimă împotriva umanității și poate fi urmărită. Aceasta se află la articolul 7 din statutul de la Roma și avantajul este că nu mai trebuie să demonstrezi că există un conflict armat, indiferent că e intern sau internațional. Însă trebuie să dovedești că a existat un atac generalizat sau sistematic față de o populație și să arăți că autorii doreau să distrugă bunuri culturale pentru că vizau un grup sau o colectivitate și citez din motive de ordin politic, de rasă, național, etnic, cultural, religie sau de sex. Am încheiat citatul. Și există de asemenea jurisprudența a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavia în acest sens. Am să clarific și noțiunea de genocid pentru că statutul de Roma nu se referă explicit la acest lucru, însă așa cum arăta și profesorul Lenzerini, distrugerea de bunuri culturale poate fi o dovadă care arată intenția de genocid. Pentru a reveni însă la chestiuni practici, când poate acționa Tribunalul Penal Internațional. În primul rând, competența geografică este pentru statele parte la statutul de la Roma, 123 de țări în momentul acesta, și nu poate acționa în afara acestor teritorii. Ceea ce înseamnă că în Siria și în Irakul de astăzi, Curtea Penală Internațională nu are dreptul de a interveni pentru că aceste două țări nu sunt parte la statutul de la Roma. Însă există multe porți deschise și există mai multe alternative. În primul rând, statutul de la Roma arată că Curtea Penală Internațională poate să-și exercite competența față de autori presupuși ai crimelor dacă vin dintr-un stat parte, indiferent unde s-au comis crimele, deci dacă crimele au fost comise pe teritoriul unui stat care nu este parte la statutul de la Roma. Deci, CPI-ul ar putea să-și exerciteze competența în țări precum Irakul și Siria, unde există foarte mulți luptători care vin din țări precum Franța, Germania, Regatul Unit și așa mai departe, deci din state parte la statutul de la Roma. Procurorul trebuie să vadă însă care este responsabilitatea celor mai înalți responsabili și aceștia, în aceste două cazuri, sunt irachieni și sirieni. Deci această prima alternativă care ne-ar permite să țintim anumite persoane care vin din state terțe nu ne permite însă să ajungem la nivelul cel mai înalt al ierarhiei și să îi urmărim pe, într-adevăr pe cei mai responsabili. Iată de ce, la momentul actual, Curtea nu acționează pe această parte. A doua alternativă ar fi ca uh, CPI-ul să primească un mandat din partea ONU în conformitate cu capitolul 7 al Cartei Națiunilor Unite. Și acest lucru s-a întâmplat deja. Deci, pe scurt, protecția bunurilor culturale este importantă pentru noi toți. Dumneavoastră v-ați dat seama de acest lucru și salut această conferință. Este de asemenea o chestiune de stat și pentru a aplica principiul complementarității, care este de altfel o altă fațetă a principiului subsidiarității, pe care îl cunoașteți foarte bine. Însă, scopul curții este acela de a proteja aceste bunuri și de a face toate eforturile necesare în domeniu. Protecția bunurilor culturale este esențială pentru doamna Vesuda. Noi cunoaștem care este potențialul imens pe care îl oferă statutul de la Roma pentru a lupta față de astfel de conflicte, față de astfel de probleme. Știm că comunitatea internațională este interesată și avem dorința să ne aducem contribuția pe cât posibil pentru a atrage atenția comunității internaționale față de uh, aceste crime odioase și pentru a-i pedepsi pe cât posibil pe autori. Iată de ce biroul procurorului va emite o circulară de politică judiciară pentru a prezenta cadrul metodologic de luptă în acest domeniu și pentru a putea lucra cu alți parteneri. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare interesantă care ne confirmă că intuiția noastră, care vizează crimele împotriva umanității, iată, se așează pe baze juridice solide. Ceea ce ne va face să trebuiască să ne asumăm uh, o anume responsabilitate. Acum uh, am să-i rog pe colegii care doresc să intervină să o facă și să formuleze întrebări. Avem circa 20-25 de minute pentru această dezbatere. O văd pe doamna Trupel, care dorește să intervină, domnul în Judy Ward, Helga acum. I would like to address my question to Mr. Mulțumesc. Vreau să mă adresez domnului Lenzerini. Dumneavoastră vorbeați despre posibilitatea unei intervenții militare pentru a împiedica distrugerea patrimoniului cultural și aș vrea să știu ce părere aveți, pentru că până acum nu a existat o majoritate politică pentru a interveni, nici măcar de dragul ființelor umane. Deci, nu știu dacă mă pot gândi la o intervenție care să fie făcută pentru a proteja patrimoniul cultural, dacă nu există nici măcar voință politică pentru a salva vieți omenești. Avem doar această coaliție uh, a statelor binevoitoare până acum. Și vreau să vă întreb dacă vă gândiți la o astfel de strategie militară, ce fel de strategie ați dori? Aveți nevoie de trupe la fața locului? Aceasta este o chestiune delicată și aș vrea să ne spuneți mai mult despre aceasta. Din punctul meu de vedere, nu cred că e probabil ca aceasta să se întâmple vreodată. Mulțumesc! Mulțumesc, Sabine. Am și o întrebare pentru domnul profesor Lanțărini și alta pentru domnul Di Spuneați că ar trebui să punem pe picioare programe de conștientizare pentru a atrage atenția oamenilor asupra problemelor legate de distrugerea bunurilor culturale. Problema este că dacă trăiesc într-o zonă de criză unde mi este periclitată viața, uh, oare ne putem aștepta Um, ca um, oamenii să intervină cu propriile corpuri pentru a apăra bunuri uh, culturale, dacă ne gândim și la cei 300 de morți amintiți în introducere. Și a doua întrebare adresată domnului Dutetru. Cooperarea cu statele membre, în special în ceea ce privește luptătorii străini. Cum se desfășoară la modul concret? Pentru că um, când e vorba de ISIS, apar multe videouri pe internet cu distrugeri de astfel de bunuri culturale. Se uh, urmăresc astfel de fapte, cum funcționează cooperarea cu structuri internaționale atunci când este vorba de identificarea făptuitorilor, dacă aceștia odată identificați sunt uh, urmăriți. Există uh, în ceea ce privește pe cei care se reîntorc în Europa, o analiză a participărilor la distrugerea de bunuri culturale? Doamna Judy Ward. Uh, thank you very much for... Mulțumesc. Într-adevăr, prezentări de dreptul uh, fascinante, cu informații detaliate despre uh, poziții politice, legislație, chestiuni tehnice sau strategii. Este într-adevăr interesant pentru mine să aud acestea. Pentru că am avut ocazia să mă întâlnesc a, și există o inițiativă despre Srebrenica în care se încearcă să se colecteze dovezi dinaintea războiului. Așa încât prezentările dumneavoastră care se referă la muzeele comunităților și importanța oamenilor de la fața locului, pentru ca patrimoniul obișnuit, casnic, al familiei, să fie recunoscut. Acesta este esențial pentru că e vorba de lucruri pe care oamenii au trebuit să le lase în urma conflictelor. Nu au putut să-și ia, de exemplu, amintirile frumoase, pozele pe care le aveau acasă sau alte amintiri pe care le aveau. Și uh, ceea ce e pierdut, e pierdut pentru totdeauna, iar aceste lucruri nu au neapărat o valoare economică mare, dar au o valoare emoțională imensă iar cei care au pierdut aceste lucruri și special victimele genocidului sunt cele care au avut cel mai mult de suferit. În problema finanțării există mari proiecte care în general primesc fondurile și proiectele mici uh, sunt cele care se luptă cel mai puternic și care au un rol esențial pentru comunitate, tocmai încercând să înființeze arhive în circunstanțe foarte dificile. Iată de ce vreau să vă întreb cum putem susține astfel de proiecte mai mici, însă atât de importante. Pe de altă parte, această problemă a distrugerii culturale, a genocidului cultural, a felului în care este afectat patrimoniul cultural. Cum facem față acestei probleme? Pentru că dovezile de multe ori dispar, uh, de multe ori uh, criminalii distrug dovezile existente. Și de aceea știu că nu se vorbește astăzi despre asta, dar cred că este o temă la care ar trebui să ne gândim, pentru că avem din ce în ce mai mult de-a face cu astfel de informații pe care trebuie să le utilizăm pentru a educa generațiile viitoare, pentru ca evenimentele din trecut să nu se repete. Deci Trebuie să ne gândim și să avem o reflexie serioasă pe această temă. Mulțumesc uh, și acum, domnul Zdroieschi. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, ar vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru organizarea conferinței de astăzi. Eu am fost unul dintre inițiatorii acestei dezbateri și aș vrea să vă explic pe scurt de ce. În primul rând, vroiam să văd care este anvergura acestui fenomen, în al doilea rând, uh, ce putem face și, în al treilea rând, să vă pun următoarea întrebare. Vreau să vă întreb în ce măsură s au putut înregistra în mod digital bunurile culturale distruse sau care sunt pe cale de a fi distruse. Cred că procesul de digitalizare ar trebui accelerat. Chiar și aici, de exemplu, uneori turiștii, uh, intenționați sau nu, distrug uh, monumente istorice, monumente din evul mediu, de exemplu. Și adevărat că uh, în timp ce copiii din Africa mor pentru că nu au de băut, uh, în vreme ce sate întregi sau mici orășele sunt distruse, sunt rase de pe fața pământului, e greu să iei măsurile necesare pentru a salva bunurile culturale când nu reușim să salvăm nici măcar oamenii. Deci trebuie, bineînțeles, să respectăm uh, proporțiile corespunzătoare. Referitor acum la situația pe care am avut-o, de exemplu, în Bosnia-Herzegovina. Ne amintim ce s-a întâmplat acolo și aș vrea să vă întreb care este abordarea noastră față de acest proces de distrugere a bunurilor culturale, pentru că uneori monumentele sunt distruse doar pentru că sunt considerate uh, ca un scop militar în sine. De exemplu, ar trebui să distrugi un monument istoric pentru a avea acces într-o anumită zonă. Însă nu asta se întâmplă și în Siria. În Siria se distrug bunurile culturale, patrimoniul cultural, tocmai pentru a le distruge, pentru a distruge patrimoniul cultural și fără niciun alt scop de altă natură. Iată, lucruri care definesc în mod clar societatea noastră și cultura noastră. Acestea sunt elemente cheie Experții, de altfel, au subliniat aceste aspecte și cred că ar trebui să acordăm o importanță deosebită acestei teme. O ultimă întrebare. Aș vrea să vă întreb care este bugetul uh, ICC Romului și vreau să vă întreb dacă se cunoaște deja identitatea autorilor acestor crime. Nu știu dacă avem documentele digitalizate cu toate monumentele istorice pe care le-am văzut și care sunt pe care de a fi distruse. Mulțumesc. Hvala za besedo. Mulțumesc, domnul Sver. Mulțumesc. Doamnă președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tema dezbătută astăzi, care este atât de importantă. Vă mulțumesc pentru că ați invitat experți atât de buni pentru a ne prezenta punctul lor de vedere în ceea ce privește protecția patrimoniului cultural, atât în Europa cât și în afară. Salut faptul că la Haga s-a înființat o unitate specializată pe această temă. Însă, dacă e vorba de definițiile utilizate, aici apar probleme. Nu e vorba doar de definiția uh, siturilor culturale, ci și de definiția genocidului. Pentru că definițiile nu sunt prea clare și cred că ar trebui să extindem definiția genocidului pentru a include toate acele evenimente în care oamenii au fost asasinați din motive politice, de exemplu după al doilea război mondial, după 1945. Se vorbea în ultimele zile foarte mult despre Srebrenica, dar poate ar trebui să vorbim și despre toți acei care au murit în fosta Iugoslavie, pe vremea când trupele comuniste, când comuniștii preluau puterea în aceste state. Și nu vorbim aici doar despre o singură națiune, ci despre șapte sau opt națiuni diferite care au apărut din fosta Iugoslavie. Iată, crime care nu pot fi încadrate în conceptul de genocid, așa cum este el definit la ora actuală. Statutul de la Roma și, de altfel, definiția oferită de Națiunile Unite nu permite acest lucru. De aceea definiția ar trebui extinsă și ar trebui să ne gândim și cum putem aborda problema distrugerii patrimoniului cultural, dacă este o crimă de război sau nu. Nu neapărat, dar oricum ar trebui să ne gândim la acest aspect. Colega Bild. La <laughs> question porte sur le Doamna Bilde, da, dacă ne referim la Palmira, în Siria, alături de colegul Șoprad am semnat o rezoluție pentru a încerca să salvăm acest patrimoniu. Ați vorbit despre acțiuni, dar nu știu dacă ne-am putea gândi la posibilitatea de a avea relații cu Siria pentru a pune capăt extinderii ISIS și pentru a proteja acest patrimoniu istoric. Mulțumesc! Grazie. Luigi Morgano. Mulțumesc. Mă asociez și eu mulțumirilor adresate, în special pentru promovarea acestei audieri, dar în special pentru prezentările de care am avut parte. Colegii care au intervenit înaintea mea au evidențiată punctual o serie întreagă de aspecte. Eu cred că pe lângă alegerea politică trebuie să uh, ne concentrăm uh, din ce în ce mai mult, să focalizăm asupra problemelor importante, astfel încât să uh, reușim să punem la cale intervenții care să aibă și o finalitate concretă. Sigur că aș putea să detaliez, dar ceea ce s-a spus de către trei intervenienți au evidențiat lucruri cât se poate de concrete. Trebuie um, subliniat însă aspectul uh, educativ care vizează pe cei care trăiesc acum în jurul acelui patrimoniu cultural care nu vizează doar monumente, și uh, această formă de educare a fost deja demarată. Până la urmă este vorba de a da o mână de ajutor acestor persoane pentru că este vorba de un patrimoniu adevărat și care marchează și istoria umanității. În momentul de față m-ar interesa să înțeleg mai bine, dat fiind faptul că există și baze juridice în ceea ce privește aceste distrugeri și încadrarea lor și ca crime împotriva umanității. Ce anume s-ar putea face într-adevăr astăzi, ținând cont de faptul că pe de o parte avem distrugere, dar pe lângă distrugere avem și comerțul cu astfel de bunuri, bunuri care sunt uh, transmise în exterior. Care sunt uh, piețele, între ghilimele, unde se fac astfel de achiziții și care vizează, care dintre acestea vizează, ne vizează pe noi aici în Europa și care este posibilitatea legislativă care să depășească cadrul național și care să prevină, ca să permită uh, combaterea uh, furturilor și ulterior uh, Um, achiziția acestor bunuri care până la urmă nu fac decât aceste achiziții să favorizeze furturile. Colegii care au intervenit înaintea mea s-au referit uh, poate și la aspecte mai pozitive, dar eu cred că ultimul remarcat de mine uh, necesită o acțiune mai urgentă, dat, uh, dat fiind și contextul actual pentru că trebuie oarecum stopat acest fenomen. Mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebare. Am să dau imediat cuvântul experților pentru a răspunde. Vreau și eu însă să întreb pe domnul Lanțerini și de asemenea și pe ceilalți colegi uh, și anume capacitatea de acțiune a organismelor internaționale. Ați vorbit de ICC-ROM, dar eu cred că aici se impune o formă de susținere, de cooperare uh, între universități. Uh, în uh, sudul Europei s-a creat o rețea foarte puternică de universități și cum pot ele acționa pentru capacitarea persoanelor, pe lângă informațiile care provin din alte foruri. Și de asemenea, altă chestiune importantă se referă la Curtea Penală Internațională, așa cum spuneau și uh, colegii și eu subscriu. Uh, Vorbim despre baza juridică, dumneavoastră uh, spuneți, domnule Dutetră, că este suficientă o interpretare sau credeți că e nevoie, între ghilimele, de redefinirea statutului? Pentru că această tematică, ca drept uh, uman fundamental, ar trebui să fie uh, reluată ca atare, am putea vorbi de-a dreptul de un genocid cultural. Vrem o concludere în 10 minute? Trebuie să încheiem în 10 minute această parte. Perché abbiamo il secondo panel, eh, anche Pentru că urmează și cea de-a doua parte a audierii. Eu cred că în ceea ce privește traficul uh, ar trebui să dăm cuvântul celorlalte, uh, celorlalte intervenienți. Uh, I imagine... Mulțumesc. Chestiunile menționate în intervenția mea am închipui că sunt foarte uh, controversate. Vă asigur că nu sunt în favoarea războiului și nu sunt în favoarea utilizării armelor ca să rezolvăm probleme internaționale. Bineînțeles, intervenția militară în acest caz nu ar trebui să fie uh, disociată de protecția populațiilor. Cele două concepte trebuie să fie conectate. Acum vorbim despre patrimoniul cultural, așadar m-am concentrat pe chestiunea patri, ă, patrimoniului cultural. Dar, bineînțeles, este clar că toate crimele înfăptuite de către ISIS sau de către grupurile asociate sunt legate între ele. Și îi spunea și domnul De Caro despre ideea subiectivă a patrimoniului cultural, care este mai complicată decât Convenția din 1972, care spune că patrimoniul cultural este doar este constituit doar de acele instanțe de cultură care sunt de o valoare excepțională pentru întreaga omenire. Însă aici este vorba despre altceva și tocmai de aceea vorbim despre crime împotriva umanității. Oamenii respectivi nu distrug patrimoniul cultural în sine. Ei doresc să distrugă identitatea culturală și, în cele din urmă, identitatea fizică a oamenilor care se reflectă, care se regăsesc în patrimoniul cultural aflat în chestiune. Așadar, orice fel de intervenție ați face, se face în ideea că protejați patrimoniul cultural drept o componentă importantă în identitatea uh, culturală a comunităților, dar și în identitatea fizică, supraviețuirea fizică a comunităților. Așadar, toate aceste crime sunt foarte strâns legate între ele. Acest lucru se leagă și de ideea că distrugerea patrimoniului cultural se face intenționat. Scopul, intenția, era tocmai de a afecta comunitatea care se regăsește în patrimoniul cultural vizat. Ce fel de intervenție militară m-ați întrebat? Există mai multe feluri. Este necesar să găsim o, o voință politică pentru a face acest lucru. Intervenția militară ar trebui să fie organizată conform nevoilor specifice ale diverselor cazuri. Intervenția militară poate să se limiteze și la sprijin militar pentru persoanele care luptă împotriva ISIS la ora actuală. Deci am dorit să-mi exprim aș, așadar ideile aici și ideea mea este că e nevoie să implicăm pe curzi mai mult în, în, în uh, negocierile internaționale. Fie că ne place sau nu, la ora actuală, curzii sunt singurii care luptă împotriva ISIS în mod activ. Așadar, ei ar trebui să fie probabil sprijiniți. Intervenția militară ar putea începe, de exemplu, limitându-ne la acest gen de sprijin pentru curzi. De asemenea, cineva m-a întrebat ceva legat de definiția genocidului. Bineînțeles, eu sunt de acord că definiția genocidului ar trebui să fie revizuită în așa fel încât să includă și distrugerea patrimoniului cultural, tocmai având în vedere uh, scopurile urmărite de către distrugători. Din punctul de vedere legal, avem o convenție cu privire la genocid adoptată în 1948 de către Adunarea Generală a ONU. Și acolo, genocidul se referă doar la distrugerea fizică a unei, comuni- a unei comunități. Din nefericire, la ora actuală, Tribunalul Penal Internațional, cea mai importantă autoritate în interpretarea uh, dreptului internațional, a concluzionat că genocidul se, limită, se limitează la distrugerea fizică. Când am spus că distrugerea Uh, patrimoniului cultural este o dovadă a faptului că se intenționează și genocidul, acest lucru nu a fost acceptat de către TPI, iar conform situației legale actuale, este cea mai avansată poziție legală pe care o putem adopta. La nivel personal, sunt de acord cu dumneavoastră. Ar trebui să includem conceptul genocidului și distrugerea patrimoniului cultural, pentru că și identitatea culturală a popoarelor este la fel important ca și identitatea fizică, în opinia mea personală. Nu în ultimul rând, com, în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare, domnul De Caro vorbea despre cât de conștienți sunt oamenii de importanța patrimoniului lor propriu. Bineînțeles, în țările respective, oamenii sunt poate mai interesați de a găsi de mâncare sau apă înainte de a se gândi la patrimoniul cultural creșterea gradului de conștientizare, ce înseamnă? Să-i facem pe acești oameni să înțeleagă că patrimoniul lor cultural este decisiv pentru integritatea lor culturală și pentru identitatea lor culturală. Dacă este distrus patrimoniul lor cultural, le este distrusă istoria, le este distrusă identitatea, nu numai pentru ei, ci și pentru generațiile viitoare. Aș ruga să fiți uh, mai succinți pentru că altfel este nedrept pentru cei care vor interveni pe final. Uh, doar uh, în câteva secunde o posibilă, un posibil răspuns colectiv, pentru că este imposibil să răspund la toată lumea. Noi suntem uh, în oarecare măsură sub influența Convenției UNESCO din 1972, care a intervenit destul de tardiv în istoria UNESCO. Conceptul de patrimoniu cultural depășește cu mult lista patrimoniului umanității și ar fi trebuit să uh, funcționeze ca un fel de drapel al bunelor practice vis-a-vis -vis de toate formele de patrimoniu. Însă accepțiunea politică uh, care a fost dată uh, avea un număr cât mai mare de situri, utilizarea turistică a acestor situri. A făcut ca unele dintre aceste situri arheologice să fie atacate Vedeți că prin înscrierea în patrimoniul UNESCO s-au creat niște ținte, deci e o problemă de acțiune și reacțiune. Eu dacă vreau să fac publicitate prin capacitatea mea de distrugere, am să lovesc ceea ce uh, este mai cunoscut și are potențialul să uh, facă vâlvă în ziare. Patrimoniul UNESCO este un patrimoniu universal. Este tot, un tot al uh, monumentelor, dar și, dar nu numai, și este un concept mai amplu. Vorbim de valori universale pe de o parte și pe de altă parte apare însă și problema nerezolvată a identității naționale. Statele noastre, toate, Italia, Germania și așa mai departe, în secolul XVIII și XIX uh, s-a creat ideea de stat național, distrugând ideea de comunitarism, o noțiune de identitate culturală mai integrată. Și s-a accentuat una, o anume identitate culturală și au fost și contrapuse astfel de identități culturale. Prin urmare, patrimoniul UNESCO își propune să aprecieze diversitatea părților componente și nu să spună că acea identitate a fost creată ca opusă a alteia și uh, ca urmare a unui război. Sigur că războiele fac parte din uh, istorie, dar uh, folosind războiul nu se creează decât premizele pentru alt război, dacă vorbim de identitate. Deci patrimoniul este ceva foarte complex care îmbrățișează identități diferite, pentru că altfel ce, cine va uh, întreține Coloseul din Roma? Emigranții, chinezii? Viitorul spre care privim este unul mult mai complex decât uh, cel al popoarelor care se fundamentează pe principiul identității naționale. De aceea trebuie să creăm o comunitate care să înțeleagă că diversitatea reprezintă o valoare. Mulțumesc foarte mult, este uh, foarte importantă această observație. Domnul Ditetru. Bună, la Mulțumesc, am să răspund cam de la stânga la dreapta persoana care mi-a adresat întrebări. Chestiunea protecției bunurilor culturale de către populațiile ele însele și dificultățile în acest sens, având în vedere că populații respective sunt amenințate cu viața, populația a pus deoparte o parte din uh, lucrările din biblioteci. Deci am avut în țara respectivă o sensibilizare Deci uh, este vorba de manuscrisele din Timbuktu, care au fost puse într-un loc sigur de către populație. Deci populația a fost sensibilizată. Apoi, în ceea ce privește videourile Siria-Irak, curtea nu a examinat în mod preliminar această situație. Nu îi urmărim pe oamenii care se întorc. Această responsabilitate le revine statelor membre pe teritoriul cărora revin acești cetățeni. Bineînțeles, există toate aceste clipuri pe YouTube și în alte locuri. care ne pot folosi să identificăm uh, fețele făptașilor, vehiculele utilizate și există diverse tehnici așadar de care ne putem uh, prevala. Domnul Derineur s-a referit la digitalizare. Este un concept fundamental. Există tehnici de reconstituire 3D care ne permite nu doar să reconstruim monumentele, ci și să arătăm cu, cum arăta un monument înainte de distrugere și cum arată după, deci ca să demonstrăm faptul că a avut loc o distrugere. Asta, bineînțeles, pentru că în anumite cazuri unii oameni ar putea spune că distrugerea se datorează unor cauze naturale, datorită trecerii timpului și așa mai departe, eroziunii. Deci, în astfel de situații, ne putem închipui situația în care uh, este digitalizat totul și avem uh, o stare de fapt înainte de distrugere. Apoi, vreau să vă vorbesc despre instrumentele la dispoziția TPI la ora actuală și mm, ele ne permit să adresăm o mare uh, paletă de comportamente destructive. Deci putem să-i urmărim pe autorii acestor uh, crime. Știți că curtea acționează la ora actuală în Mali. Avem o anchetă acolo și vom vedea unde vom ajunge în ceea ce privește dovezile pentru crimele făptuite acolo. Esențial este ca statele să coopereze între ele. Din punctul de vedere al, din punctul de vedere al meu personal, bineînțeles ne acord cu extinderea definiției genocidului ca să acopere și bunurile culturale. În momentul în care distrugem bunuri culturale, patrimoniul cultural, distrugem posibilitatea generațiilor viitoare de a se identifica, de a-și găsi identitatea în, aceste, în acest patrimoniu cultural statele parte ar trebui să se uh, reunească și să modifice statul și vă închipuiți că este un proces foarte îndelungat. panel. Mulțumesc foarte mult acestui prim panel. Intervențiile noastre au fost foarte apreciate. Printre altele, sigur, uh, um, avem și intervențiile dumneavoastră scrise. Dacă ni le transmiteți, le putem uh, da mai departe către toți cei interesați. Acum aș ruga pe vorbitorii din următorul panel să ni se alătură aici la prezidiu și ar trebui oarecum să accelerăm puțin pentru că suntem în oarecare întârziere. Deci cea de-a doua parte, după cum știți, este dedicată traficului de bunuri culturale au existat două rezoluții a Consiliului de Securitate anterior, din 2013 și 2015, una cu privire la Siria, alta cu privire la Irak. A aderat la aceste rezoluții și Uniunea Europeană. Întrebarea este cum funcționează lucrurile și care sunt chestiunile care au mai rămas în discuție. Allora, noi abbiamo con noi, intanto che vi sedete vi presento, eh, am să vă prezint, în timp ce vă așezați, profesor Marc Andre Renol, director al Centrului pentru Art și Jurisprudență din Geneva și uh, va vorbi despre regimul de drept internațional ceea ce privește circulația ilicită a bunurilor culturale. Apoi domnul Eduard Planche, ofițer de program UNESCO și domnul Fabrizio Panone din partea Interpol. Am vrea acum cuvântul pentru început uh, profesorului Reynolds. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Subiectul pe care le zbatem este, bineînțeles, esențial și am auzit foarte multe lucruri despre traficul ilicit de bunuri culturale care survine în urma conflictelor din Irak și Siria. Trebuie să abordăm această chestiune, în opinia mea, din punctul de vedere al măsurilor pe care le putem lua în cadrul Uniunii Europene. Și eu consider că avem trei măsuri, trei categorii de măsuri pe care le putem lua. Măsuri la fața locului, măsuri în momentul importului și măsuri care favorizează restituirea. Să vă rezum în câteva cuvinte, regimul juridic actual, el se bazează pe texte de drept internațional despre care am vorbit deja într-o oarecare măsură. Avem Convenția UNESCO din 1970 și Convenția Droa din 1995. Avem și alte texte importante care se adaugă acestei liste, mai ales uh, în, protocol, în primul protocol al Convenției de la Haga din 1954. El vizează prevenirea distrugerilor și furturilor în cazul uh, ocupării. Și apoi, bineînțeles, avem și textul mai recent, rezoluția 2199 a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite din 12 februarie 2015. Deci avem un set întreg de texte juridice. Acum, în mod concret, în primul rând, în ceea ce privește măsurile de luat la fața locului. Evident, trebuie să ușurăm punerea în aplicare a regulamentelor internaționale, așa fel încât să prevenim orice fel de furt sau de distrugere. Ce poate face Uniunea Europeană? În opinia mea, ea ar putea să colaboreze în vederea protejării uh, siturilor și muzeelor și să colaboreze la mm, găsirea unor locuri sigure pentru obiectele de patrimoniu cultural care sunt amenințate. De exemplu, în Mali, Societatea civilă a participat intens la protejarea obiectelor de patrimoniu cultural și la protejarea manuscriselor din Timbuktu. Așadar, dacă societatea civilă este sprijinită, ea poate să aibă rezultate. Și aici ne putem închipui uh, realizarea unor refugii pentru bunuri culturale. Acestea ar putea fi uh, atât la fața locului, cât și în uh, într-un stat terț și scopul lor ar fi de a proteja bunurile culturale. Aceste refugii au fost, uh, au fost uh, deja înființate în Elveția. Am cer scuze că eu sunt elvețeanul de serviciu aici, dar vreau să vă spun că în Elveția avem o astfel de lege care ne permite să uh, instituim uh, refugii pentru bunuri culturale în caz de catastrofă. Deci, aceste măsuri pot fi extinse și la alte uh, țări. Acesta a fost primul element. Al doilea element, controlul la import. Este o chestiune esențială în opinia mea. Este nevoie de un control strict în momentul importului. În dreptul Uniunii Europene, la ora actuală, aveți un control la export. Ați adoptat un regulament care permite acest gen de control. Dar cum rămâne cu importurile? Ei bine, aici nu prea există regulamente și e normal, pentru că, a priori, nu dorim să controlăm ceea ce intră, controlăm ceea ce iese mai mult. Însă în ceea ce privește zonele aflate uh, sub risc, Irakul și Siria, este, este extrem de important să existe controle la import. Acesta este obiectivul uneia dintre rezoluțiile pe care le-ați adoptat, ce anume crearea unui sistem de control la import. Este nevoie de uh, resurse, uh, dar vame și în principiu trebuie să poată cere un certificat de export, respectiv de import în Uniunea Europeană și dacă el nu există, atunci să există presupunerea unei încălcări de legi. Deci este nevoie de un control mai concret la import. Am putea generaliza, generaliza anumite practici care există de control la import în anumite caz, în anumite țări. Și apoi, în al treilea rând, în cazul unui, unui import ilegal, deci dacă nu am putut preveni importul în Europa, atunci trebuie să existe un sistem care să favorizeze restituirea care să favorizeze, deci, întoarcerea bunurilor importate ilegal în statul de origine. Și aveți aici directiva de restituire, care a fost revizuită recent în totalitatea sa. Ea se regăsește și în Convenția UNIDRA din 1925. Uh, în 1995. Deci, această directivă se bazează pe ideea de a restitui bunurile către statul de origine, să spunem Irak sau Siria, că este vorba de aceste state astăzi. În momentul în care se importă în mod ilegal un astfel de uh, obiect de patrimoniu cultural și se descoperă, atunci ar trebui să fie absolut automată uh, restituirea. Este nevoie ca restituirea să aibă loc imediat sau să se aștepte până la sfârșitul conflictului. Putem discuta această chestiune, însă la ora actuală cred că este important sublim rolul refugiilor, respectiv unde sunt ținute acele obiecte înainte să fie restituite. Și, în plus, ce mai constatăm? Statele care au adoptat astfel de sisteme de restituire au înregistrat o veritabilă înflorire a sectorului risipirilor voluntare. Deci oamenii care intră în posesia al acestor uh, bunuri importate în mod ilegal, în momentul în care află că sunt importate ilegal, nu doresc să rămână cu ele pe mâini, așadar le restituie în mod voluntar. Deci în Geneva am avut un caz, un basorelief a fost uh, restituit, un basorelief al regiului Nimrod uh, din, ora, din situl Nimrud, el a fost restituit de către un colecționar care și-a dat seama că a fost importat în mod ilegal și și-a dat seama că ar trebui să plătească amenzi foarte mari dacă îl păstrează. Deci, iată, dacă lucrăm la prevenire și la instituirea unor refugii, dacă colaborăm în vederea unor mai bune controle la import și dacă colaborăm în vederea unui sistem de restituire, deja avem foarte multe elemente pozitive și vă mulțumesc pentru atenție acum. E, anche de la chiarezza e... Mulțumesc foarte mult <clears throat> și pentru claritate și pentru propunerile foarte concrete pe care le-ați prezentat. Are acum uh, colegul, rep, uh, cuvântul domnul Eduard Blanș, reprezentant al UNESCO, care va vorbi despre măsurile luate în urma Convenției UNESCO din 1970 pentru împiedicarea uh, exportului de astfel de bunuri ilicite. Mulțumesc, doamnă președintă. Bun venit tuturor. Vă mulțumesc că ați invitat UNESCO, așa cum ați făcut-o și în trecut, la revizuirea directivei. Am văzut care au fost fructele aduse pentru Europa și cum uh, comisia dumneavoastră și-a îndeplinit munca. Este un lucru încurajator pentru noi. Vorbesc aici, bineînțeles, în numele colegilor mei de la UNESCO, doamna Bocova și colegii care sunt asociați muncii noastre. S-a spus deja aici, dar aș vrea să aduc din nou în context soclul pe marginea căruia lucrăm noi. E vorba de șase convenții gestionate de Secretariatul UNESCO, pentru a lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale și uh, pentru restituirile care uh, sunt făcute în baza acestei convenții uh, Convenția din 1970 a UNESCO, care reprezintă principalul braț al luptei împotriva traficului ilicit și pentru restituirea operelor de arte, este alcătuit din 129 de state părți, printre care Luxemburgul, care ni s-a alăturat săptămâna trecută. Mai avem trei state care lipsesc, Irlanda, Letonia și Malta din UE și așteptăm, poate până la sfârșitul anului, ca cele trei state să ni se alăture. Și în felul acesta UE va fi de dreptul exemplar în domeniu. Referitor la UNIDROA, uh, iată, uh, 36 de state, deci situația este un pic mai vulnerabilă. Ratificarea nu s-a dus până la capăt, doar statele așa numite sursă sunt cele care au ratificat. Practic niciun stat de pe piața unică nu face parte și așteptăm să se facă eforturi din partea acestor state pentru că unii droa înființează un sistem de restituire operațională pentru jefuirile intensive și distrugerea intensivă a patrimoniului cultural, în special în Orientul Mijlociu. Răspunsul din punct de vedere juridic este unidroa și statele prin acest instrument au instrumente juridice necesare pentru a se proteja. Munca alături de UE este de lungă durată S-a făcut în special prin rețeaua CultNet, dar și prin alte mecanisme de susținere, JAES. Anul trecut am avut o întâlnire pe tema statelor africane și lupta împotriva traficului ilicit în Africa și există mai multe proiecte europene importante pentru protecția patrimoniului sirian. Este un proiect care a fost uh, înființat în urmă cu ceva mai mult de un an și are fonduri de 2,5 milioane de euro din partea UE și a Flandrei, obiectivul fiind acela de restaurare a păcii și de uh, susținerea poporului sirian pe baza unei dezvoltări durabile, prin reconstrucția patrimoniului său cultural. Este un proiect fundamental gestionat de la biroul nostru de la Beirut, însă, bineînțeles, lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri. De asemenea, există un observator internațional care ne permite să gestionăm îndeaproape ce se întâmplă la fața locului, distrugerile, daunele, jafurile, indiferent că e vorba de patrimoniul imobiliar, în special uh, patrimoniu mondial sau uh, siturile arheologice care au fost uh, puternic afectate, dar avem și o dimensiune de protecție a patrimoniului cultural imaterial. În ceea ce privește acțiunile recente în cadrul proiectului UNESCO-UE, avem îngrijorări în legătură cu Palmira, distrugerea leului simbolic de la Palmira, lucru care a fost deplorat aici, și sanctuarele de acolo funerare. Situl arheologic nu a fost încă atins. Ați vorbit despre Mamuna Karin, pe care tocmai am auzit-o, și uh, Trebuie să ținem cont și de acțiunea la fața locului a celor care lucrează acolo și care au încercat să protejeze o bună parte a operelor de artă. Acțiunea lor este exemplară și au făcut-o în special pentru colecția muzeelor, chiar dacă din când în când există situații uh, triste. Parteneriatul cu UE a uh, făcut, făcut la nivelul experților pe tema patrimoniului cultural sirian. Noi ne consultăm cu ei, ne trimit informații foarte pertinente pentru dosarele de restituire și pentru a vedea starea patrimoniului imobiliar și avem o rețea securizată care permite schimburile de informații. Puteți, la cerere, accesa această rețea pe internet. Care este bilanțul în ziua de astăzi pentru acțiunea noastră, la un an și jumătate de la implementarea acestui observator? Nu știu dacă pe ecran puteți vedea foarte bine, vă rog să mă scuzați, dar iată, am avut mai multe întâlniri internaționale de experți, avem o rețea de experți care a fost înființată, schimburi de informații securizate și întâlniri de training, ateliere foarte concrete pentru protecția patrimoniului. O primă întâlnire a fost dedicată Muzeului Alep în octombrie 2014, o formare pentru trupele de poliție siriene în noiembrie 2014, un alt curs de formare pentru uh, forțele vamale și țările frontaliere, pentru că traficul ilicit este o problematică regională, dar și internațională. Traficul se deplasează foarte rapid și alte informații în ceea ce privește patrimoniul cultural cultural imaterial. Toate aceste informații sunt online, puteți găsi date concrete. Avem uh, peste 100 de persoane care au fost formate, în special din Siria, dar și din țări limitrofe. Directoarea generală și-a mobilizat uh, toți partenerii și am să-i citez aici. Uh, Organizația Internațională a Vamelor, Contăm de asemenea pe UE pentru a-și mobiliza um, forțele alături de noi. Interpolul, bineînțeles, UNIDROA, ICROM, ICOMOS, ICOM și echipa de sancțiuni din partea Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Știți că pe baza rezoluției 2199 uh, toate țările lumii sau aproape toți, toate țările lumii trebuie să implementeze această rezoluție în ceea ce privește patrimoniul cultural UNESCO. Interpolul trebuie să colecteze informații. Avem în jur de 30 de state care au răspuns cererii noastre pentru a face rapoarte. Sinteza a fost deja transmisă Națiunilor Unite și considerăm că ea va fi publicată probabil peste câteva luni, cu informații foarte interesante. Statele europene au menționat deseori și problematica revizuirii directivei europene și măsurile luate la nivelul UE pentru protecția patrimoniului și pentru implementarea politicii naționale. Pentru a încheia, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, aș putea să fac referință la acțiunile noastre în ziua de astăzi. În primul rând, dificultarea dificultatea de verificare a informației, um, în primul rând informațiile care ajung la UNESCO și care ajung prin partenerii noștri internațional. Suntem în legătură directă cu piața artei, cu instituțiile culturale și toată lumea ne spune că nu știe uh, unde au ajuns pe piață Uh, toate aceste obiecte din uh, Siria pe piața privată, colecționarii privați care sunt fără scrupule vând direct la frontiera cu Siria piesele pe care doresc să le vândă și bănuim că peste 10-20 de ani sau poate peste mai multe generații vor apărea la suprafață, deci trebuie să rămânem în continuare foarte atenți. Există și uh, copii false care circulă peste tot, bineînțeles pentru a îmbogăți pe teroriști și pentru uh, a îmbogăți pe colecționarii fără scrupule, și avem și problema certificatelor de export care pot fi falsificate. Aici trebuie să întărim politicile noastre, în special pentru certificatul de export și sperăm și pentru cele de import cu susținerea dumneavoastră, pentru că există multe certificate false care sunt în joc și există și problema traficului pe internet, care nu se referă la piese de artă mari, dar piese mici, mii de astfel de piese care sunt prezentate în mod ascuns de diverse uh, situri internet care nu sunt considerate a fi pe piața artei. Sper că prin susținerea UE să putem revizui și întări legislația națională, să sancționăm toate atacurile la adresa patrimoniului cultural în cadrul Convenției de la Haga și a protocolului al doilea, care nu este ratificat îndeajuns până acum. Sperăm că Uniunea Europeană să ne ajute pentru ratificarea accelerată a acestui protocol. Iată care sunt principalele puncte pentru astăzi. Sperăm să ne ajutați pentru promovarea ratificării, pentru armonizarea legislațiilor naționale, astfel încât uh, sancțiunile să fie aceleași în toate statele membre ale UE. De asemenea, cooperarea pentru promovarea unor certificate de import pentru obiectele care au un certificat de export armonizarea regulilor uh, pe piața artei cu registre de poliție, întărirea sancțiunilor penale, campanii de educație și de conștientizare, care sunt esențiale, cooperarea între serviciile secrete, iată, Interpolul și UNESCO uh, intervin aici și, bineînțeles, lupta împotriva spălării banilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, o listă foarte lungă și completă. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și acum dau cuvântul domnului profesor Fabrizio Panone, care vine din partea Secretariatului General al Interpolului, din partea, serviciu, din partea Serviciului Penal, pentru a ne arăta cum ne poate ajuta Interpolul pentru a lupta împotriva traficului cu bunuri culturale. Vă rog. Interpol to this, uh session. Mulțumesc pentru faptul că ați invitat Interpolul la această conferință. Am și dorit să vă prezint un instrument specific pentru a lupta împotriva uh, traficului ilicit de bunuri culturale. Însă după aceea, dacă aveți întrebări vis-a-vis -vis de cooperarea între poliție și agențiile de punere în aplicare a legii în acest domeniu, am să încerc să vă răspund și la acele întrebări. Furtul de bunuri culturale și și traficul lor ilicit este o problemă pentru patrimoniul cultural și artistic al țărilor vizate. Crimele legate de artă generează profituri foarte mari pentru uh, răufăcători și cresc utilizarea violenței și legăturilor cu mm, criminalitatea organizată și acest lucru este o problemă de securitate foarte mare pentru întreaga societate. Traficul uh, ilicit este în mod clar un fenomen internațional și o politică eficientă ar trebui să includă contramăsuri la nivel internațional. Pentru a lupta în mod eficient împotriva acestui fenomen, din 1995, Interpol a pus la dispoziția țărilor sale participante o bază de date privind operele de artă furate, care este îmbogățită din ce în ce mai mult. Dar de ce este atât de importantă o bază de date specializată în acest domeniu? În primul rând, este necesar să clarificăm că este imposibil, sau cel puțin este extrem de dificil, să protejăm ceva necunoscut. Și aceasta este problema cu bunurile culturale uh, vizate de conflictele recente. De aceea este esențial, este fundamental ca toate țările să dispună de un sistem de inventar foarte bun pentru patrimoniul său cultural și să se folosească de informațiile și detaliile incluse în acest inventar în cazul unor furturi sau dispariții de bunuri culturale. Astfel, pot să lanseze o anchetă internațională pe acel obiect cu scopul de a-l recupera. În plus, o circulație mai rapidă și mai uh, larg răspândită a informației ar putea să îmbunătățească eficiența luptei împotriva traficului ilicit de bunuri patrimoniale. Consiliul Europei este conștient de această problemă și subliniază că este nevoie de a preveni și de a combate traficul de bunuri culturale. De fapt, în 2008, Consiliul Europei a spus că sprijină în mod explicit acțiunile Interpol în acest domeniu, în ceea ce privește baza de date respectivă și a cerut să se exploreze cea mai recentă tehnologie în acest domeniu, cum ar fi similaritatea imaginilor sau utilizarea motorelor de căutare. În acest scop, în 2009, uh, Secretariatul General al Interpol a hotărât să creeze un grup de lucru special pentru acest, uh, această chestiune. Acest grup de lucru cuprinde reprezentanți ai unor unități polițienești specializate din țări diferite, nouă țări diferite. Și grupul a avut două întâlniri, în 2009 și în 2010. Drept rezultat, s-a ajuns la un consens cu privire la trei opțiuni posibile care pot fi examinate și pot fi implementate pentru a moderniza uh, baza de date a Interpol. Pe ecran avem cum puteți să cereți acces la baza noastră de date. După ce ați primit un uh, ID și o parolă, aici se află motorul de căutare din această bază de date. Puteți intra în baza de date și să căutați diverse obiecte. Tocmai datorită acestei concluzii, pe 17 octombrie 2011, Italia, prin carabinierii săi, a înaintat un proiect de propunere pentru modernizarea bazei de date Interpol, deci a înaintat o Comisie Europeană în cadrul programului ISEC. 15 țări membre ale Uniunii Europene s-au alăturat acestui proiect în calitate de co-beneficiari, iar Secretariatul General al Interpol a fost inclus în acest proiect drept partener asociat. Proiectul se intitulează Psihe și trebuie să fie completat până pe 27 august anul curent, așadar luna viitoare. El se axează pe următoarele acțiuni. Prima acțiune se referă la punerea în aplicare a unui sistem de mesaje form, uh, tip, mesaje formatate tip în bază de date Interpol, în așa fel încât să ușureze introducerea informațiilor în bază de date. A doua acțiune se referă la dezvoltarea unor servicii internet care permit transferul de date direct din baza de date italiană Leonardo către baza de date Interpol. Doamna Costa s-a referit la bazele date Leonardo adineori. În viitor va fi posibil ca toate statele membre să... Deci toate 190 statele membre ale Interpol să introducă direct informații în bazele date. Cele trei acțiuni vizate se referă la integrarea unui instrument de comparație a imaginilor care să ușureze um, căutarea din baza de date. Cea de-a patra și ultima acțiune se referă la diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul unor activități de training pentru agențiile de punere în aplicare a legii care se folosesc de acest sistem, de această bază de date. În concluzie, protejarea um, patrimoniului cultural la nivel național și internațional necesită o abordare multidisciplinară care vizează nu doar sectorul uh, securității, ci și partenerii care se ocupă de chestiuni legate de patrimoniul cultural. Fiecare dintre acești actori are un rol specific în uh, vederea atingerii unui obiectiv comun. Pentru a ușura schimbul de informații cu privire la bunuri culturale, fura, culturale furate sau dispărute între toți actorii relevanți, inclusiv organizațiile internaționale, dilării de artă, muzeele, experții și așa mai departe, e bine, în acest scop, în august 2009, Interpol a hotărât să își uh, publice online baza de date privind uh, operele de artă furate pe un site securizat. Această bază de date, așadar, este disponibilă pentru toată lumea care dorește să realizeze căutări în baza de date și să vadă ce fel de obiecte sunt incluse în baza de date. Este extrem de simplu să intrați pe site-ul Interpol și să cereți un uh, nume de utilizator și o parolă, iar apoi accesul este gratuit. după august 2015, pagina principală a bazei de date Interpol va fi diferită. Iată cum arată noua interfață pentru utilizator din proiectul Psihe. Va fi mai ușor să accesați baza de date și să faceți căutări. Așadar, vă rog să nu ezitați dacă doriți să cereți accesul la bază. de date. Vă mulțumesc. De vero interesante. Mulțumesc foarte mult. Este într-adevăr uh, foarte interesant acest proiect care mi se pare foarte promițător <clears throat> în direcția pe, de care mai vorbisem, de a împărtăși un sistem de documentare. Acum uh, au cuvântul colegii din sală cu rugămintea de a respecta timpul de vorbire de două minute. Domnul Troievski, Gramatica, Chistrupel și Soidrova. Domnul Zaetski, vă rog. Bardzo serdecznie podziękować za te... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru informațiile foarte interesante furnizate. Am o întrebare pe domnul Fabrizio Panoni. Au survenit informații cum că 6.000 de obiecte au fost căutate de către Interpol în 120 de țări. Acum câteva uh, luni, Ministerul Culturii din Polonia s-a ocupat de acest lucru și era vorba de obiecte furate sau dispărute. Deci era, vor, era vorba de foarte multe lucrări de renoar și așa mai departe, care au fost furate. Trebuie să analizăm eficiența investigațiilor, analizând și bunurile din um, casele de licitații. Dar aș dori să-mi spuneți dumneavoastră cât de eficient este, este sistemul, domnul Gramaticakis. Doamnă președinte, aș dori să mă refer la un lucru pe care l-ați menționat și dumneavoastră, respectiv vizita la Amfipolis, Larghina și Tesalonic. M-a bucurat faptul că ați menționat această vizită și faptul că a fost un mare succes și din punct de vedere politic. Și astfel ajung la întrebarea pe care doream să o adresez. Acest lucru se leagă și de traficul de bunuri culturale din, ilegal și din punctul de vedere al Interpolului, mai ales. Aș dori să vorbesc despre uh, returnarea statuilor de marmură de la Elgin. Aș dori să ridic această întrebare. După cum știți, jumătate din aceste statui de marmură au fost luate în mod violent în timpul domniei Imperiului Otoman. Ele au fost luate de către Lordul Elgen. S-au făcut încercări ca ele să fie restituite Greciei. E o chestiune delicată. Avem acum o analiză din partea British Museum cu privire la aceste statui de marmură. Ei au ajuns la concluzia că nu putem primi statuile de marmură, deoarece nu avem uh, în mod adecvat, însă, după cum știți, avem un muzeu, Acropolis, nou, nouț, care este admirat de toată lumea. Însă, din nefericire, statuile de marmură nu au fost restituite și Așadar, în muzeul de pe Acropolis există un mare gol în locul unde ar trebui să fie expuse aceste statui. Aș dori să îmi spuneți care este poziția oficială a UNESCO vis-a-vis -vis de această chestiune. Ține de patrimoniul nostru cultural. Și UNESCO va încerca oare să medieze Încercarea lor de mediere a fost respinsă. Întrebarea mea către toți trei vorbitorii, pentru că problema se poate lega de toate trei uh, domeniile de competență ale domnilor lor, așadar care este poziția dumneavoastră cu privire la această situație specifică? Aș dori să-mi spuneți care este opinia dumneavoastră și ce sfaturi puteți da Greciei, în așa fel încât să găsească o soluție acestei, pentru această problemă atât de importantă doamnă președintă, cred că ar fi foarte important. E poi la colega Fedrova e con questo chiuderei l'intervento. <clears throat> Doamna Fedrova, după care încheiem intervențiile. Interesting and I got the... Mulțumesc, a fost foarte interesant și am impresia că doriți să cooperați, însă vreau să-mi spuneți, între instituțiile dumneavoastră, credeți că există loc de și mai multă cooperare? Pe lângă toate eforturile dumneavoastră, îmbunătățirea bazei de date și clarificarea măsurilor pe care le putem lua, credeți așadar că aveți o cifră concretă cu privire la magnitudinea acestui comerț ilicit cu opere de artă, în ciuda tuturor eforturilor pe care le faceți? Iată așadar ce aș dori eu să știu. Care este progresul pe care am înregistrat în vederea identificării problemelor și um, care este magnitudinea acestui comerț? Vă mulțumesc. Grazie, colega Sedrova. Oui, merci. Je voudrais aussi... Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc experților de astăzi care ne-au împărtășit din experiențele lor profesionale. Cred că fiecare dintre dumneavoastră faceți ceea ce puteți, bineînțeles, dar aș dori să mă adresez și să adresez o întrebare domnului Fabrizio Panone. Lupta împotriva traficului ilegal de bunuri culturale, din patrimoniul artistic. Este o chestiune foarte specifică și munca dumneavoastră cred că trece prin mai multe etape. În primul rând, se realizează înscrierea pe listă a acestor bunuri, deci o înregistrare a acestor bunuri, dar vreau să vă întreb dacă există exemple de eliminare de pe listă a unor astfel de bunuri. Pentru că văd că aceste registre sunt utilizate pentru a găsi uh, deținătorii acestor bunuri din patrimoniu, care sunt proprietarii lor. Vreau să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți care este cifra care este cifra bunurilor de pe listă care au fost înlăturate de pe listă până la urmă. Nu știu dacă m-ați înțeles bine. Sper că da. în Din comoditate voi răspunde în italian. La prima întrebare. Din păcate, nu vorbim de, mil, de mii și doar 120 de țări, ci de milioane de obiecte care sunt supuse traficului. Obiectele furate care au un pedigree, un certificat și care sunt înregistrate în diferitele țări, trebuie să ne aducem aminte, de acestora trebuie să adăugăm toate obiectele recent uh, <clears throat> scoase la lumină, toate uh, celelalte obiecte care se află în muzee sau în magazii, care însă nu sunt uh, înregistrate, toate acele obiecte care sunt uh, scoase la lumină de pe, din situri arheologice și care sunt duse în muzee, dar care nu au fost înregistrate. Și de asemenea trebuie să uh, reamintim varietatea bunurilor culturale, pentru că nu vorbim doar de statui, de tablouri, dar de manuscrise de pergamente, de foi care sunt furate din manuscrise și care sunt uh, puse în circulație și deseori furtul uh, se constată doar în momentul regăsirii respectivului obiect. Și prin urmare încerc să răspund uh, la întrebarea cum anume se poate cuantifica procentul de reușite uh, din numărul total al anchetelor, pentru că este foarte dificil de stabili care este numărul de anchete o altă chestiune. Cum încercăm să reamintim în toate intervențiile pe care le susținem la diferitele conferințe, o anchetă de poliție judiciară este similară în toate domeniile. Și de aceea adeseori închei multe din intervențiile mele cu uh, această imagine, pentru că misiunea serviciilor uh, de poliție este de a ei găsi pe criminal și pe obiectele căutate și de a obține informații din partea acestor infractori și a-i aduce în fața justiției. Problema patrimoniului cultural, a obiectelor și bunurilor culturale este aceea că Multe dintre aceste obiecte sunt uh, legale și uh, comerțul cu aceste obiecte este legal. Ce este ilegal? Ilegal este să comercializezi obiecte de proveniență ilicită și dificultatea constă în stabilirea provenienței ilicite. Din, <clears throat> în anii în care am făcut parte din, la, din secțiunea de la carabinieri pentru protejarea bunurilor Uh, culturale. Am avut probleme în aplicarea directivei 9036 pentru că trebuia să demonstrezi data exactă a ieșirii ilegale dintr-o țară, iar pentru bunurile uh, scoase la lumină ilicit din situri uh, geologice, este aproape imposibil să faci acest lucru. E nevoie de experți și pentru multe nici măcar uh, nu rentează să mergi mai departe. Și um, printr-un efort uh, colectiv, uh, și vă mulțumesc, domnule președinte, aceste lucruri vor fi mai facile. Iar în ceea ce privește aplicarea convențiilor, dacă o țară ratifică sau uh, subscrie la Convenția UNESCO din 1970, dar ulterior nu uh, aplică propria legislație și nu creează un serviciu specific, fie la nivel poliției, fie în interiorul Ministerului Culturii, care să fie uh, specializat pe bunuri culturale și căutarea acestora, atunci această convenție extrem de bună se dovedește inutilă. Uh, atât în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a cooperării, cooperarea în domeniul polițienesc există întotdeauna, dar care este limita? Limita constă în faptul că și poliția poate coopera doar în baza legislației. Iar uh, punctual, în combaterea traficului ilicit de bunuri culturale, o problemă majoră pentru poliție constă în uh, varietatea mare de legislații naționale. Există infracțiuni um, împotriva patrimoniului cultural recunoscute în anumite state, dar nu și în altele. Și prin urmare, activitatea de cooperare polițienească și judiciară se dovedește uneori ineficace. Președinta intervine cu răgumintea de a fi mai succint cer scuze, spune președinta, mai avem doar 5 minute. Cantification, că ce soit din. Mulțumesc. În ceea ce privește cantificarea obiectelor, indiferent că e vorba de suma pe care o reprezintă sau numărul obiectelor, nu vă putem da o dată, pentru că este vorba de traficul ilicit, de piața neagră. E clar că e vorba de zeci de milioane de obiecte și dacă vedem uh, pozele uh, Uh, de la toate aceste situri arheologice din Palmira și altele, sunt foarte multe obiecte, unele nu valorează aproape nimic sau câteva zeci de euro, altele sunt foarte scumpe și au ajuns deja în colecțiile private. Deci, um, e vorba de uh, câteva milioane de euro, însă nu vă putem da o cifră concretă. Totuși există uh, restituiri lucrăm îndeaproape cu corpurile de poliție libaneze și turcești, de exemplu. Siria a recuperat peste 6.000 de obiecte în ultimii patru ani, în special din Liban, din Turcia, obiecte care fuseseră um, oprite la frontieră și au fost restituite, în special grație activității Direcției de Securitate a Muzeelor de acolo. De asemenea, la frontiere se um, prind multe astfel de obiecte, dar traficul este foarte complicat. În ceea ce privește Convenția UNESCO și cererea făcută de Grecia, care a cerut intermedierea unei comitet interguvernamental pentru restituirea bunurilor culturale care au ieșit din țara lor înaintea intrării în vigoare uh, Convenției din 1970. Deci uh, se vorbește despre Partenon se vorbește în continuare despre uh, medierea directoarei generale și președintele uh, comitetului, un președinte din Mali. Grecia a făcut cererea de mediere sau consiliere către Regatul Unit, care deocamdată nu a acceptat însă să utilizeze acest mecanism. Deci nu e vorba de UNESCO care ia o decizie dacă se va face concilierea sau nu. Cererea a fost prezentată, dar deocamdată Regatul Unit trebuie să răspundă și nu a făcut-o uh, Uh, la momentul acesta. Haideți să dăm și noi o mână de ajutor, dați mi faptul că tot e vorba de un acord. Vă rog. Um, Foarte pe scurt. Cred că cooperarea este conceptul esențial aici, după tot ce s-a spus. Am constatat uh, cât de mult cooperează UE cu UNESCO și cred că această cooperare trebuie să continue în același sens. Să nu uităm și rolul uh, pe care îl, ar, îl au uh, forțele vamale, pentru că obiectele practic sunt trecute la frontieră, deci acolo la frontieră este interesant ce capacități avem și am avut uh, capacitatea de a um, colecta informații și de a acționa foarte rapid. Deci trebuie să ne centrăm pe Uh, vamă, de autoritățile vamale. Și pentru a încheia uh, cu cazul emblematic al frizelor din, de la Partenon, așa cum spunea colegul meu, este o situație foarte delicată, pentru că e vorba de ce s-a întâmplat înaintea adoptării principiilor internaționale care guvernează ziua de astăzi și care se aplică pentru jafurile din țările ocupate, dar e clar că e vorba de negociere, de diplomație și acest lucru se face la Comitetul Interguvernamental la UNESCO, există eforturi de mediere și trebuie să încercăm în continuare să găsim soluții. Să sperăm că vom ajunge la soluții originale, pentru că doar printr-o astfel de soluție originală vom găsi o rezolvare la această chestiune delicată. Ai noștri experți. Mulțumesc experților noștri. A fost o după amiază foarte interesantă în care s-au făcut uh, multe propuneri și sugestii, dar și propuneri pe care va trebui să le avem în vedere. Foarte pe scurt, acum aș dori să dau uh, cuvântul prin intermediul unui uh, video mesaj profesorului Mamum Abdul Karim, director general al Muzeului de Antichități din Siria, care, din păcate, sau evident că nu poate fi uh, prezent. Uh, V-aș ruga să vă puneți căștile pentru că mesajul va fi doar în engleză și sunetul mi s-a comunicat nu este foarte bun. Many ancient Syrian cities have been subject to damage and destruction and some castles and archaeological buildings that are significant not only in the history of the Syria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 Mulțumesc, suntem foarte afectați de aceste cuvinte pentru că domnul profesor care a fost și laureat a unui premiu pentru protecția bunurilor culturale s-a implicat împreună cu uh, studenții săi și o rețea arheologică în protejarea acestor bunuri și în susținerea comunităților și de a conștientiza această apartenență a patrimoniului și nu a, doar a unor situri anume. Mâine vom avea întâlnire și cu ministrul uh, luxemburghez uh, al culturii și vom relua și această uh, discuție, însă cred că avem o bună oportunitate acum de a veni și cu răspunsuri concrete, date fiind și uh, aspectele care au fost enunțate astăzi. Vă mulțumesc tuturor! Nu știu dacă din partea comisiei doriți să adăugați ceva. Catri Mania, Lina Garcova, doamna Shachitano, nu știu dacă cineva din genul voastră dorește să adauge ceva. În orice caz, trebuie să vă asigur de un lucru, Dați-mi faptul că și Comisia lucrează la directiva care lipsește, cea care vizează importurile. Cred și de asemenea și la susținerea unor proiecte în colaborare cu toate celelalte instituții internaționale. Aș dori să știu dacă aveți în lucru ceva de acest gen și dacă pregătiți și o comunicare cu la diplomația culturală. Sau dacă aveți ceva concret, ne puteți da informații în acest sens? Puteți anticipa ceva? Dragă. Oui, merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă Costa. Bună ziua tuturor. Pentru început aș dori să vă mulțumesc, doamnă Costa, pentru angajamentul de care ne-ați dovadă față de această problemă a distrugerii și traficului ilicit care vizează patrimoniul cultural. Și Parlamentul a adoptat în aprilie o rezoluție foarte importantă și Comisia acordă importanță foarte mare acestui dosar. Distrugerea patrimoniului cultural este o crimă am auzit astăzi că este o crimă împotriva omenirii și este și o, posibil, și o posibilă sursă de finanțare a terorismului. Deci, ținând seama de toate aceste lucruri, ar trebui să luăm noi măsuri. Acțiunile noastre au o natură holistică, deci nu avem un răspuns clar, concret. Avem uh, mai multe sectoare în care încercăm să dăm răspunsuri. Încercăm să colaborăm cu țările terțe, Acționăm în domeniul juridic, polițenesc, al vămilor, al uh, științelor, educației și mai departe. Există o listă întreagă de actori care sunt vizați de această problemă și printre ei se numără și Comisia. Ei bine, ce facem noi? Uniunea Europeană a adoptat un regulament cu privire la sancțiunile care interdic, interzic um, importul de bunuri culturale din Irak și din Siria. Aceste instrumente sunt deja puse în aplicare și el ele permit confiscarea bunurilor care vin din țările respective. De asemenea, luptăm împotriva traficului. Considerăm că face parte din uh, infracționalitatea organizată. La nivel european uh, colaborăm cu Interpolul. Am finanțat mai multe operațiuni în acest sens, de exemplu, instituirea unui observator internațional al traficului ilicit cu bunuri culturale. El este gestionat de către Nicom. Domnul Planche, dar și alți vorbitori din aceasta au vorbit despre proiectul de 2 milioane din Siria în vederea prezervării de urgență a patrimoniului. Este un proiect uh, în colaborare cu UNESCO și cu NICOM. Iată, a, și mai vreau să vorbesc despre măsurile luate în 2011, acțiunile Comisiei cu privire la traficul de bunuri culturale. Acțiunile respective ne-au permis să, să ajungem la o concluzie a Consiliului JAI vis-a-vis de această problemă. Ratificarea Convenției UNIDRA, ratificarea Convenției UNESCO 1970, toate acestea au jucat un rol important în concluziile noastre acțiunile pe care le întreprindem la ora actuală și pe care le întrevedem pentru viitor. În primul rând, menționez Agenda Europeană pentru Securitate. Ea a fost adoptată recent. Comisia explorează nevoile, nevoia de a lua măsuri în ceea ce privește combaterea terorismului, mai ales în ceea ce privește traficul. Am lansat și un studiu nou cu privire la traficul ilicit de bunuri culturale dintr-un punct de vedere uh, Uh, mai specific, concentra pe importul în Uniunea Europeană a acestor bunuri. El, acest studiu ne-a fost cerut de către statele membre în cadrul Planului de Lucru pentru Cultură 2008-2015, adoptat la sfârșitul anului trecut. Sper că în curând vom putea lansa acest studiu, care ne va permite să facem un inventar al situației juridice din statele membre în ceea ce privește importul de bunuri culturale. Vom putea să vedem care sunt problemele și vom putea vedea ce putem face la nivel european. Este vorba de a ne pregăti informațiile în vederea unei posibile acțiuni legislative. Nu acum vom propune un text legislativ, este încă prea devreme, dar pe viitor. Vom continua să cooperăm cu UNESCO. De fapt, chiar în această dimineață am avut o, o întâlnire cu UNESCO și vom colabora cu UNESCO să vedem ce putem face împreună și cum să consolidăm cooperarea noastră în așa fel încât să dăm un răspuns cât mai cuprinzător la această problemă. Este o problemă oribilă, distrugerea bunurilor culturale și traficul cu bunuri culturale. Mulțumesc, doamnă președinte, te-am avut de spus. Mulțumesc pentru aceste informații importante. Cred că pe acest plan va avea loc o bună colaborare între Parlamentul nostru și Comisia Europeană. Cred că câteva dintre aspectele care au apărut uh, în această discuție necesită o aprofundare și mă refer în special la uh, ceea ce s-a spus vis-a-vis -vis de restituire și de necesitatea de a avea un cadru mai uh, operativ în ceea ce privește aplicarea directivei cu privire la restituire. Apoi, avocatul din partea Curții Penale Internaționale <clears throat> s-a referit la faptul că e vorba de o crimă împotriva umanității, ceea ce are, în opinia mea, consecințe foarte precise. Și aici uh, trebuie să revenim și la propunerea foarte explicită pe care domnul profesor a făcut-o vis-a-vis de chestiunea controversată a intervențiilor militare. Deci, propunerea vis-a-vis -vis de alte măsuri care se pot lua se referă probabil la susținerea unor acțiuni a altor grupări în teren, iar aici și aspectul patrimoniului cultural trebuie să își găsească locul în aceste acțiuni de susținere. De asemenea, a rezultat și exigența de a <clears throat> avansa și în chestiunea în bazei de date care să fie împărtășită și accesibilă tuturor și de asemenea și necesitatea de a consolida și uh, întări și legile penale în statele membre și de asemenea și de a uh, um, procede la ratificarea unui drum. Acest ce deci, au fost chestiunile principale. Poate că nu s-a vorbit suficient de mult de utilizarea sau amplificarea misiunilor cărților albastre în ceea ce privește și <clears throat> protecția bunurilor culturale și de asemenea din răspunsul care ne-a fost oferit rezultă că genotigiul cultural este o infracțiune prevăzută de statutul Curții Internaționale Penale. Mai există și un aspect care privește nu doar țara mea, dar <clears throat> țin să spun acest lucru, că nu se Încheie aici această dezbatere. Pe 31 iulie, la Expo din Milano, ministrul francez al culturii a invitat uh, toți ministrii culturii și toate, din toate țările prezente la expoziția de la Milano. Am fost invitată și eu, de asemenea și comisia. Dacă vă interesează, în momentul în care îmi va parveni programul, vi voi transmite și dumneavoastră. Deci iată o ocazie importantă de a relansa această temă pentru a depăși puțin această impotență pe care o simțim la nivel internațional. Iată deci o ocazie importantă Iată deci o decizie bună pe care am luat-o în martie anul trecut uh, cu decizia de a ne angaja în acest domeniu. Aș dori să mulțumesc experților uh, prezenți și uh, sper să mă pot baza și în continuare pe susținerea dumneavoastră pentru activitatea noastră. Cu acestea se încheie reuniunea comisiei noastre, urmează imediat reuniunea coordonatorilor.